mai multe decât se uh, regăsesc în uh, raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Vă mulțumesc că, uh, că mi-ați oferit această ocazie să vă informez în legătură cu activitatea delegației Parlamentului European care a observat alegerile din Kyrgyzstan de luna trecută. Am avut onoarea să conduc o delegație de șase membri și aș profita de această ocazie pentru a mulțumi uh, colegilor pentru sprijin și pentru cooperare excelentă pe durata șederii noastre în Kyrgyzstan. Aș dori să mulțumesc și secretariatului nostru și personalului nostru pentru atenția și munca lor. Kyrgyzstan eh, de mult eh, este considerată ca fiind cea mai deschisă și democrată țară din Asia Centrală, iar Parlamentul European a observat alegerile din această țară începând cu 2005. Este un semn uh, clar uh, că Kyrgyzstanul uh, este un exemplu unic în regiune și că democrația acolo trebuie încurajată. Însă aceste alegeri au fost semnificative, mai întâi pentru că ele au contribuit la consolidarea instituțiilor democratice, Uh, oferind un transfer uh, lin de putere de la un președinte la altul. Alegerile au fost uh, într-adevăr competitive, a existat incertitudine în legătură cu rezultatul și anticipam posibilitatea unui al doilea tur de scrutin. În cele din urmă, domnul Soron Vacen a fost cel care a câștigat alegerile din primul tur. Domnul Babanov a obținut 34,5% din uh, uh, voturi și domnul Babanov s-a plâns de multe nereguli în ceea ce privește modul în care s-au derulat alegerile. Însă, uh, s-a pronunțat ca fiind învins, uh, spunând următoarele cuvinte. Poporul a decis. Am aflat uh, că domnul Babanov a și demisionat uh, din funcția de lider al opoziției din Parlament săptămâna trecută, uh, asta în urma unei anchete penale care a fost deschisă pe numele său. O caracteristică uimitoare acestor alegeri este că, spre subire de alte părți în Asia Centrală, președintele Atenbaev a, re- a respectat uh, Constituția, restric- restricționându-și activitatea la un singur mandat și demisionând. Uh, apoi. Uh, deci trebuie să vedem cât de activ va fi uh, pe uh, viitor acest președinte, odată ce va fi și el înlocuit. Se văd însă consecințele unor relații mai tensionate cu alte state din regiune. Misiunea noastră de observație s-a alăturat uh, celei a OCDE și a adunării parlamentare OCDE și a Consiliului Europei. Ca de obicei, am fost implicat uh, în uh, redactarea declarațiilor inițiale care au fost prezentate la conferința de presă. Ați primit o copie a acestei declarații în dosarele dumneavoastră. În ziua alegerilor ne-am întâlnit la Bishkek cu domnul Sapar Vizakov, care este prim-ministrul, Uh, acestei țări și ne-am întâlnit de asemenea cu reprezentanții autorităților, partidelor politice, ale mass media, societății civile și firește cu ambasadorii noștri. În aceste întâlniri ne-am familiarizat cu situația înaintea alegerilor. În ziua alegerilor uh, ne-am împărțit în trei echipe, la Bishkek, uh, Valichki și Carabalta și am acoperit zone urbane și rurale astfel. Am observat alegerile de la începutul până la sfârșitul lor și de asemenea și numărătoarea voturilor. Am salutat natura competitivă a alegerilor uh, și uh, atitudinea candidaților, precum și oportunitatea uh, ca aceștia să candideze într-o manieră liberă. Însă sunt câteva aspecte pe care le-am observat pe durata campaniei și în ziua alegerilor care ne-au cauzat niște îngrijorări. Am fost îngrijorați de rapoartele din anumite jurisdicții în ceea ce privește libertatea mass mediei. Uh, s-au uh, făcut anumite declarații care au afectat dezbaterile publice și au dus la autocenzură. Dezbateri uh, televizate au fost organizate, asta a dus la un mai mare pluralism, însă, pe ansamblu, televiziunea nu a oferit uh, suficient uh, știri independente în legătură cu aceste alegeri. Am salutat însă rolul jucat de societatea civilă, care a dus la transparentizarea procesului alegerilor. Însă, am avut și anumite informații cum că s-ar fi pus presiuni pe reprezentanții societății civile în ultimii ani și am fost nemulțumiți să auzim de anumite uh, anchete penale și de, închis, uh, de uh, aruncarea închisoare a unor membri ai opoziției. Există și condamnări penale în această țară, mai ales în ceea ce privește anumiți activiști. Înainte de ziua alegerilor, securitatea de stat a arestat un reprezentant al opoziției care a fost nominalizat la funcția de candidat la președinție. În conformitate cu Serviciul de Securitate, acest individ, Saev, plănuia o lovitură de stat uh, Uh, pen, uh, pentru ca rezultatul alegerilor să fie um, modificat. Pe durata alegerilor uh, trebuie spus că a fost importantă misiunea noastră și noi trebuie să continuăm să susținem democrația în această țară. Trebuie să avem un dialog continuu cu Kyrgyzstanul și să oferim stimulente pentru dezvoltare durabilă. Vreau să vă spun și că i-am scris domnului Lange, președinte Alinta, explicându-i uh, problemele și îngrijorările pe care le avem. Importanța sporită a relațiilor dintre Uniunea Europeană și Kyrgyzstan uh, a fost uh, subliniată înainte de vizita noastră la Bishkek, uh, când am anunțat pe 9 octombrie că Consiliul a adoptat un mandat pentru Comisie și pentru un alt reprezentant pentru a negocia un acord cuprinzător cu Kyrgyzstanul. Parteneriatul se va baza pe un angajament comun de a consolida democrația, libertățile fundamentale, statul de drept și independența sistemului judiciar precum și promovarea unei dezvoltări economice durabile. Parlamentul European va monitoriza acest proces și o va face la timp astfel încât uh, să putem ratifica atunci când trebuie acest uh, acord. Dezvoltarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Kyrgyzstan au un motiv în spate și anume uh, Kyrgyzstan este un partener economic pentru un partener strategic economic pentru Rusia câtă vreme China, practic, deține peste 80% din uh, datoria externă a Kyrgyzstanului. La ultimele uh, alegeri uh, ne-am dat seama că relațiile dintre China și Kyrgyzstan s-au deteriorat uh, destul de evident. Pentru a încheia prezentarea, Chiar la o lună după anunțarea uh, mandatului de negociere, pe 10 noiembrie, uh, doamna Mogherini a vizitat Bishkekul și uh, a reiterat nevoia de a oferi sprijin continuu procesului de reformă din această țară. De asemenea, a cerut o implementare completă a recomandărilor OCDE-ODIR a misiunii de observație a alegerilor. Uniunea Europeană trebuie să joace și ea rolul și să se angajeze în susținerea Kyrgyzstanului pe calea acestor reforme. Și ca prim vicepreședinte al delegației pentru relațiile cu Asia Centrală, eu una voi face tot posibil pentru a mă asigura că Parlamentul nostru joacă un rol cheie în tot acest proces. Mulțumesc pentru atenție. Thank you very much for that very comprehensive reporting. Mulțumim pentru această prezentare exhaustivă a alegerilor și nu numai. Vreau doar să știu dacă domnul Marinescu dorește. Domnul Marinescu dorește să ia cuvântul. Mănescu dorește să ia cuvântul. No, no, sorry. You... Oh, sorry, I, I, I misunderstood. You don't want the floor. Nu doriți să luați cuvântul. Nu, se pare că nimeni nu dorește să ia cuvântul, deci uh, se pare că um, Comisia FED este mulțumită de acest raport exhaustiv. Vă mulțumim pentru uh, munca dumneavoastră și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Așadar, este vorba despre recomandarea uh, adresată Consiliului Comisiei și SEAE privind tăierea surselor de venit pentru jihadiști, combaterea finanțării terorismului. Acum uh, vom examina acest uh, proiect de raport al domnului Javier Nart, și vă mai spun doar că mm, combaterea surselor de finanțare a terorismului e unul din elementele cheie ale luptei împotriva terorismului, considerat ca una din uh, cele mai eficiente reacții la problemă. Uh, sigur, este și o provocare, pentru că teroriștii își modifică în mod constant modul de a colecta, de a mm, transfera și de a avea acces la fonduri. Atât UE cât și statele membre trebuie să conlucreze ca teroriștii să nu își mai poată desfășura activitățile. Dau acum cuvântul raportorului nostru, domnului Nart, pentru a ne face o scurtă prezentare a proiectului de raport. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cu aceste recomandări ne concentrăm atenția asupra terorismului de la nivelul macro la nivel micro, dar uh, finanțările sale diferă decât uh, fenomenul uh, văzut până acum destrugerea inevitabilă a ISIS sau Daesh ne lasă cu un terorism de franchising, dacă pot spune așa, un, ter- un terorism de franciză, uh, văzut la Nisa, Barcelona, Londra, la fel de letal, deși de mai mică intensitate. Deci, să trecem de la măsurile contra marilor, marilor fenomene de trafic bancar la uh, contrarea activ- finanțării de mm, uh, mică uh, amploare economică. Deci, care sunt preocupările legate de chestiunea finanțării în această nouă fază, de la criptomonede până la modalitățile tradiționale de transfer al banilor și până la hawala, până la uh, cartele de prepay și toate aceste uh, uh, forme trebuie înregistrate și reglementate. De aceea, statele membre trebuie să faciliteze descrierea de conturi curente fără limitare în ce privește reședința, uh, până când toate persoanele care se găsesc într-un anumit stat sunt înregistrate ca toate aceste traficuri să treacă prin entități bancare și nu în formă nereglementată până acum. Sigur că trebuie să legiuim în fiecare stat membru și tranzacțiile uh, care sunt încă uh, nereglementate să se reglementeze. Asta nu are ca obiectiv nici uh, fiscalitatea sau fiscalizarea, nici limitarea practicilor anumitor comunități. E vorba doar de exigența de a se conforma practicilor comunității uh, economice europene, că acolo, uh, în Europa se găsesc aceste persoane. Și nu trebuie să existe diferențe de comportament, de transfer de bani în funcție de țara de origine sau de etnie. Eu m-am uh, consultat cu comisarul King și domnia sa negociază cea de-a patra directivă antispălare de bani ceea ce va facilita uh, anchet, anchetele financiare și va permite deschiderea unui registru bancar și va permite schimbul de informații privitoare la plățile în Europa. Uh, situația este foarte inegală. În acest moment, în multe state membre, e posibil, fără niciun fel de complicație, să știi exact care sunt conturile curente deschise de orice persoană pe teritoriul european. Dar, în schimb, nu există această comunicare între state membre ca atare, ceea ce ne duce la o situație stranie în care Uniunea Europeană nu mai este Uniunea Europeană când ne uh, ocupăm de chestiuni bancare. În, recomand, în recomandare eu propun să facem un pas înainte și să instituționalizăm cooperarea la nivel informal care există în acest moment între diversele unități de inteligență financiară și alte uh, unități de inteligență uh, La această oră aceste comunicări sunt nu doar informale, ci și instabile și ca o consecință ceea ce se produce e o lipsă a unui element de bază și anume că nu există un centru, o bază de date uh, la nivel bazic. Și să nu mai fim idealiști. Să, uh, s-a vorbit de multe ori de înființarea unei agenții de inteligență europene. E ceva nerealist în contextul statelor suverane existente în acest moment. Uniunea Europeană nu este SUA. Și a încerca noi să creăm un FBI este imposibil, de aceea trebuie să lucrăm cu ceea ce avem și cu ce e posibil, și anume cooperarea acolo, până acolo unde se poate realiza, în formă orizontală și nu ierarhică, între diversele centre de intelligence și apoi ele să creeze un centru bazic de informații unde să se poată consulta în mod imediat informațiile de orice stat membru și nu, cum se întâmplă la ora actuală, că un judecător finlandez uh, investigează un caz de terorism, un judecător uh, portughez investigează un caz de narcotrafic, dar nu știu că este același făptaș uh, cel care face acțiuni de narcotrafic în Portugalia și terorism în Finlanda. E o lacună care trebuie să dispară neapărat nu se poate să, se, uh, să fie întotdeauna criminali, cu 100 de metri în fața autorităților. Deci trebuie să avem și o dezbatere, pentru că e vorba de o realitate care ne afectează pe toți și ne lovește puternic. Și să nu mai fim uh, stupiți și politic uh, corecți și să dăm un răspuns efectiv unei amenințări efective, și anume amenințarea teroristă. Thank you very much to the rapporteur. Mulțumim raportorului. Acum dau cuvântul domnului Galer de la PPE, care va uh, lua cuvântul în numele raportorului din numele de la PPE. Read out his, uh, uh, uh, his statement. Domnul Adat Cuson. Da, mulțumesc. În numele domnului Adat Cuson felicit pe colegul Nart pentru proiectul de raport. Succesul luptei împotriva ISIS nu trebuie să ne facă ca în mod prematur să declarăm victoria împotriva terorismului și să nu ne mai concentrăm asupra acestuia, să ne concentrăm pe probleme mai puțin complicate. Nu, trebuie să învățăm atât din uh, ascensiunea cât și din căderea ISIS. Și o lecție importantă e că o combinație de mijloace militare și de tăiere a surselor financiare a ISIS a uh, Uh, facilitat uh, înfrângerea acestei organizații teroriste. O a doua lecție ar fi că după demantelarea unei organizații de dimensiunile ISIS va exista un vid și anumiți actori vor face tot ce pot ca să umple acest vid cu noi organizații de tip jihadist. De aceea ei, uh, ei vor avea nevoie de bani. Alt motiv pentru care această rezoluție vine exact la timp. Cu alte cuvinte, identificarea, trasarea și demantelarea structurilor financiare care susțin grupurile teroriste este uh, neapărat necesară pentru a reuși să desfințăm aceste organizații și să prevenim viitoarele atacuri teroriste. Uh, tăia sursele de finanțare a rețelelor teroriste a trebuit deci, să fie considerată o prioritate cheie pentru că constituie o, un instrument eficient de a uh, detrăma aceste rețele. De aceea e important să ne reamintim faza de punere în aplicare, guvernele statelor membre trebuie să-și respecte promisiunile în acest sens. De exemplu, cooperare și schimb de informa- un schimb de informații între unitățile de inteligență neapărat necesare. PP-ul uh, vede că ideologia din spatele jihadismului uh, e una de tip teocratic, care încearcă să domine întreaga societate în care legea trebuie să respecte șaria islamică. Extremismul islamic sau salafismul, de aceea, nu se referă la spiritualitate, în primul și în primul rând se referă la lege și de aceea intră în contrast uh, grav cu angajamentul nostru de separare între biserică și stat în societățile noastre. Salafismul adesea e finanțat și promovat de actori din Golful Persic. Um, sigur, uneori scopul este doar politic, Însă riscul este alienarea și mai mare a, și a musulmanilor și a nemusulmanilor și, a, și promovarea terorismului. Deci e corect ca raportorul să facă referire la acest aspect. PPE-ul uh, vrea să, ca politicile Uniunii Europene să capete o altă orientare față de țările care finanțează terorismul. Uh, trebuie să ne gândim și la diaspora turcă din uh, Europa, care este influențată de ministrul afacerilor religioase din uh, Turcia și situația devine tot mai îngrijorătoare. Poate trebuie să menționăm și acest aspect. PP-ul dorește ca autoritățile din statele membre să supravegheze finanțarea de către entități străine a moscheilor și asociațiilor de tip islamic și își dorește interzicerea acestei finanțări atunci când există motive să considerăm că această finanțare poate contribui la radicalizare, extremism, acte de violență sau chiar terorism în statele noastre membre. Astfel încât salut apelul la adresa statelor membre să înființeze un sistem de monitorizare ca să ne asigurăm că moscheile, asociațiile de tip cultural și astfel de entități furnizează detalii în legătură cu modul în care fondurile sunt distribuite și primite. Mulți experți uh, spun că e foarte important uh, această hawala, adică mm, finanțarea sau transferul informal de fonduri, care are un mare rol în ce privește finanțarea grupurilor teroriste și e foarte bine că raportorul spune exact cum stau uh, lucrurile în text. Poate că raportorul poate să ne dea mai multe detalii în legătură cu importanța problemei în Europa, pentru că sistemul hawala încă nu a prea fost discutat în dezbaterile europene până acum. La finalul textului se fac diferite propuneri pentru noi legi și întrebarea față de raportor este cum consideră raportorul că putem noi ce de la FED să avem un cuvânt de spus aici. Oricum îi mulțumim uh, din nou uh, raportorului și domnul Adacuțon, uh, așteptă cu nerăbdare cooperarea noastră în continuare. Da, președintele, iată că colegul nostru sudez este mai loc face în scris decât uh, oral. Oricum, mulțumim că ne-a transmis mesajul. Acum, grupul SND, domnul X, în numele doamnei Moody. Thank you very much. Chair. Dear Chair. Mulțumesc, uh, stimate domnule președinte, dragi colegi, uh, doamna Moody își, vă rog să acceptați scuzele, spune că este un proiect bun, raportul a fost ambițios, Discuția care a început deja cu raportorul încearcă să identifice măsuri care să funcționeze în practică și orice recomandare făcută trebuie să fie una care să fie aplicabilă, într-adevăr. Uh, limbajul este unul pozitiv, de cooperarea între serviciile de intelligence în mod realist, și sper că această abordare se va bucura de susținere. Trebuie subliniat că într-un domeniu sensibil cum este acesta, trebuie să ne asigurăm că limbajul utilizat să nu alieneze grup, grup, grupuri uh, anumite grupuri din cauza unui limbaj care să nu fie corect. Am avut deja cum vorbiri constructive cu raportorul, dorim uh, sancțiuni mai severe uh, contra celor care fac afaceri cu ISIS și spunem că e nevoie să reglementăm mai bine anumite uh, uh circuite comerciale care au dus la finanțarea terorismului Eh, cum ar fi comerțul cu pietre prețioase și anumite transferuri de bani și anumite practici în acest sens. Eh, aștept eh, continuarea unor discuții, discuții constructive și aștept niște recomandări ambițioase față de Consiliu și Comisie. Vă mulțumesc! Thank you very much to this... Mulțumim grupul S&D că a fost așa de concis. Trecem la ECR, domnul Van Orden. Um, thank you very much, Chairman. And may I... Mulțumesc uh, și felicit și eu uh, pe Javier Nat. E o foarte bună bază de elaborarea unui raport. Ne place orientarea sa generală și faptul că privește uh, spre exterior și în toate direcțiile. În ce privește un punct de vedere birocratic, poate că raportul are abordare mai puțin convențională sau ce puțin redactarea sa. Nu prea îmi plac lucrurile, ă, nu prea îmi plac lucrurile convenționale, dar știu dacă aici e de ajutor să fie neconvențional. Practic, alineatul întâi, care este practic tot raportul, uh, ocupă prea mult loc. În mod normal, în rapoartele noastre avem o serie întreagă de alineate, dar poate există un motiv. Clarificăm, nu e, un, e doar o recomandare, nu e un raport de tip tradițional, spune președintele. Foarte bine, spune domnul Van Orden. Okay. Um, even so. And... Oricum, consider de asemenea că trebuie făcut o deosebire între ce spune eu, fun, finanțare pentru organizații teroriste internaționale, cum ar fi ISIS și Al-Qaeda, și organizații de acest gen, și, pe de altă parte, finanțarea care sosește în țările noastre ca să promoveze terorismul putem să numim asta faza pre-jihadistă, faza de radicalizare pre-jihadistă. Și sursele de finanțare pentru uh, această activitate se duc spre școli religioase, adesea, care promovează extremismul. Și mi se pare că sunt uh, două aspecte legate între ele, dar și diferite. Poate diferențiem uh, mai bine în text uh, aceste aspecte. Vorbiți, domnule raportor, și despre schimbul internațional de informații. Există un asemenea schimb uh, în legătură cu finanțarea terorismului. Gândiți-vă și la faptul că uh, există un task force de acțiune, uh, deci un grup de acțiune contra finanțării terorismului, înființat încă din 1989, o inițiativă G7. Sunt convins că cunoașteți această inițiativă. Are membri din întreaga lume și ei încearcă să stabilească standarde pentru combaterea fenomenelor cum ar fi spălare de bani, finanțarea terorismului și chestiuni de acest gen. Cred că are o activitate relevantă uh, față de, ce, față de subiectul total al dumneavoastră. Poate spuneți două cuvinte și despre asta. Nu prea convine să sugerăm să mai înființăm uh, un alt, uh, un alt centru la nivel Uniunii Europene, nu știu dacă s-ar bucura de susținere profesională, o agenție europeană de intelligence, dar nu știu dacă vorbiți despre așa ceva aici, vorbiți mai degrabă despre o platformă de schimb de informații financiare, că avem deja o platformă utilă uh, și anume Europolul. Un alt punct pe care l-aș menționa aici e că, sigur, uh, Există și o comisie specială privitoare la terorism acum în Parlamentul European care examinează multiple aspecte ale problemei teroriste și un aspect specific care este examinat e finanțarea activităților de tip terorist. Deci, cred că uh, trebuie să faceți uh, aluzie și la existența acestei subcomisii a noastre. Da, sigur că lucrurile se pot uh, îmbunătăți prin amendamente. Dar cred că, în general, e un raport excelent cu uh, multe elemente foarte bune, dar sigur încercăm și noi să fim de ajutor cu câteva amendamente. Mulțumesc! Thank you, Jeffrey. Uh, we... Mulțumim și acum domnul Buchner din partea verzilor. Vielen Dank. Uh, auch ich möchte mich beim Berichterstatter... Mulțumesc, aș dori să mulțumesc și eu foarte mult raportorului pentru acest uh, raport bun. Cred că Uh, este un, un bun punct de plecare. Sunt de acord și cu uh, cele spuse anterior, deci pot uh, să fiu succint. Ce vreau să spun este că nu este suficient să ne uităm la fluxurile financiare direct la organizațiile teroriste. În trecut, de exemplu, prin vânzarea de petrol sau prin vânzarea de opere de artă s-au obținut foarte mulți bani sau pur și simplu prin um, colectare din partea unor care, unor care nu sunt suspectați de nimic. Deci trebuie să uh, extindem uh, <clears throat> domeniul pe care analizăm. Apoi, diferitele metode, cred că trebuie și ele să țin, uh, luate în considerare. În rest, sunt de acord cu antevorbitorii mei. Then we go to the EFTD group. Mulțumesc. Acum, uh, reprezentantul grupului EFDD. Mulțumesc. He, he's certainly a good guy and I, I fully... Mulțumesc, domnul Carver. Uh, vreau să mă leg de ce spunea domnul Galler în ce privește banii pentru moschei venind de la saudiți. Pe mine mă îngrijorează de ce instituțiile europene trebuie să își spună punctul de vedere aici? Sunt agențiile europene de intelligence care lucrează foarte bine. Deja, iată, avem și această task force de care ne spunea domnul Van Orden. Avem Interpolul. Uh, sunt uh, inițiative la nivel NATO, desigur. To the Brexit referendum, Shield to Kirkhope, the um, council... Și Uh, există și experții contra terorism uh, la nivelul Serviciului de Acțiune Externă care ne vorbeau deschis uh, despre partajarea informațiilor de tip intelligence în Uniunea Europeană și la nivel de NATO. Deci cred că asta va continua. Deci, nu știu, e un accent politic pus aici. Și noi Știm că acum ISIS caută să se reorganizeze în cornul Africii, peninsula arabică și noi vorbim aici despre monitorizarea cărților de debit și așa mai departe. Dar mulți dintre acești oameni oricum nu folosesc sistemul bancar și nu îl vor folosi în continuare. Și, sigur, în legătură cu Hawala, cu tot respectul, nu știu dacă <laughs> ne concentrăm pe Hawala dacă reușim să, discut, să, re, să rezolvăm aceste lucruri. Pentru că Hawala este un mod de transfer de bani și în scopuri legale și nu știu dacă nu vom târni o contrareacție. În fine, cred că trebuie să fim precauți și, sigur, se vorbește despre partajarea de bune practici între agențiile de inteligență, dar asta se face deja. Cred că doar uh, punem bețe în roate agențiilor de inteligență. Cred că acestea deja lucrează foarte eficient, pentru că noi auzim doar știrile, veștile proaste, dar nu știm uh, care sunt uh, poveștile de succes. Și atunci, uh, dacă noi aruncăm lumina asupra lor, pur și simplu le îngreunăm activitatea. Thank you. Let me move to the ENF. Urmează acum grupul ENF, domnul Schaffhauser. Merci. Nous, nous amendrons ce bon rapport. Mulțumesc. Vom depune și noi câteva amendamente la acest raport bun, însă am câteva întrebări uh, mai degrabă fundamentale. Raportul comisarului Ghero spune asta? Cum se face că numai 2% din aceste fonduri sunt într-adevăr reperate? Cum se face că în numele terorismului și a spălării banilor, băncile controlează societatea și, în special, oamenii politici. Pentru că și eu am avut de suferit de pe urma acestui fapt uh, și a trebuit să-l, uh, să merg atât de departe încât să îl uh, <clears throat> informez pe președintele Tajani. Am să vă spun de ce suntem într-o astfel de situație. În spatele acestor bani murdari, de cele mai multe ori sunt serviciile secrete ale statelor membre. Ar trebui să facem anchete în ceea ce privește anumite uh, bănci um, folosite pentru reciclare, să spunem așa. În uh, ceea ce a fost Indochina, ne foloseam de bani de droguri pentru a finanța, din droguri pentru a finanța misiuni secrete. În Afganistan niciodată n-a existat atât trafic de droguri decât de, cum există de când suntem noi acolo. Trebuie să ne uh, punem întrebările reale, nu să uh, impunem și mai multe controle prin bănci care, se, se, care folosesc asta pentru a controla societatea și oamenii politici. și mai ales încearcă să uh, obțină controlul asupra sistemului economic fără să, uh, se, să existe un fel de rezultat în ce privește problema finanțării terorismului. Deci, asta este întrebarea mea. De ce știm că filiera uh, albaneză își recicla banii în Malta? Uh, și ce am făcut în acest sens? Ce s-a întâmplat în Muntenegru? Ce s-a întâmplat în Moldova, unde au dispărut câteva miliarde? Și aici uh, încercăm uh, să ne ocupăm de detalii. O a doua întrebare. Mă întreb dacă vom fi mai eficienți dacă avem o cooperare la nivel european. Eu cred că schimbul există. O nouă instituție ne va face să fim mai eficienți? Sau pur și simplu continuând ca până acum? În numele grupului PPE, domnul Donjon. Mi se pare un punct bun. Uh, eu aș vrea să menționez două elemente. Se vorbește mult despre statul islamic, despre Daesh în acest raport. Însă n-aș vrea să uităm Al-Qaeda, care este mișcarea cea mai structurată, chiar dacă nu este cea mai uh, spectaculoasă mișcare pe scena internațională. Iar în ceea ce privește finanțarea, ea este mult mai sofisticată la Al-Qaeda decât la statul islamic. S-au bucurat de finanțări um, de pe urma teritoriilor pe care le controlează și pe care nu le vom mai controla în viitor. Al-Qaeda este foarte bine organizată, are filiale foarte bine uh, organizate. <clears throat> Al-Qaeda în uh, Magrebul uh, islamic um, Uh, și-au făcut uh, o trezorerie de război uh, prin răscumpărări care nu trebuie ignorate. Iar apoi aș vrea să spun că în terminologie domnul Nart evită capcana unei agenții europene despre care vorbeau unii colegi. Se știe că eu sunt reticent față de o eventuală valoare adăugată a unei noi agenții aici. Nu cred că asta este problema, de fapt. Deci, <clears throat> notez că domnul Nars vorbește despre o platformă și asta este important, fluiditatea schimbului de informații între agențiile naționale, care fac cel mai bine treaba. Și din acest punct de vedere, cred că rolul uh, Uniunii Europene este să armonizeze procedurile, legislația, structurile și să armonizeze uh, procedurile pe care le poate pune la dispoziție fiecare stat membru. De exemplu, Italia este foarte bine adaptată cu garda financiară, un organism uh, puternic care lucrează foarte mult la asta, însă există prea puține agenții similare în celelalte state membre. Înainte, deci, să ne gândim la un sistem european uh, Cred că ar trebui ca fiecare stat membru să adopte legislații, structuri, o arhitectură instituțională mai puternică în ceea ce privește trasabilitatea și trasarea uh, finanțării terorismului. Mulțumesc în numele grupului SND, doamna Gomez. Mulțumesc. Mă scuzați, domnule președinte. Eu trebuie să plec în două minute pentru că plec la Sofia și avionul mă așteaptă. Doamna Gomez, da, aș dori să-i spun lui Javier Nart că lucrăm la cincea directivă împotriva spălării banilor de șapte luni uh, și opt sesiuni plenare, am tot lucrat la asta și Consiliul a blocat lucrările săptămâna trecută pentru că Consiliul nu ia în serios combaterea spălării banilor și uh, combaterea finanțării terorismului. Această directivă s-a lansat în urma atocului de la Bataclan și finanțarea prin cartele preplătite. Însă problemele, bineînțeles, sunt mult mai multe. Uh, monedele virtuale sunt cele o problemă, trebuie să vorbim și despre Western Union, dar multe altele. Însă Sper că acest raport va contribui și la munca din Comisia pentru Anchetarea Terorismului. Deci este important să vorbim și despre ceea ce a spus domnul comisar Moscovici de curând, și anume că frauda de TVA, care este și ea o consecință a faptului că statele membre nu umplu lacunele identificate, e bine, această fraudă furnizează aproximativ 5 miliarde organizațiilor uh, de crimă organizată prin uh, frauda de tip carusel, inclusiv către organizații cum uh, este Al-Qaeda, menționată de domnul Donjon. De asemenea, am auzit din partea Europol uh, că celule ISIS din Bulgaria au reușit să obțină 10 miliarde. Sunt o grămadă de bani și nu putem să vorbim numai despre mărunțișul care merge prin, cărți, prin cartele preplătite și să uităm miliardele. Încă ceva ce nu trebuie să uităm. Banii lichizi care se transportă în avioane private, neacoperite de registrul cu numele pasagerilor, și care folosesc aerodromuri din statele membre ale Uniunii Europene. Și vreau să spun că sunt de acord cu domnul Van Orden, da, că trebuie să, an, să vedem și prefinanțarea, deci uh, finanțarea uh, radicalizării, și asta este finanțarea care intră în Uniunea Europeană uh, către școli, uh, asistență socială, um, moschei și alte organizații religioase. Mulțumesc! Mulțumesc, vom continua să dezbatem acest punct fără prezența raportorului. Știm că are un personal foarte calificat care va lua notițe, avem și noi exact la fel. Eu sunt următorul vorbitor pe listă. Iată, raportorul va pierde contribuția mea um, extraordinară la această dezbatere. Aș dori uh, să îi mulțumesc și eu, raportorului, pentru raport. Este un moment în care Europa se confruntă cu terorismul în uh, orașele sale. Este un raport care vine la momentul potrivit. Și deci doresc să-i mulțumesc domnului Nard pentru sprijinul acordat. În câteva domenii eu voi uh, propune amendamente în primul rând, vedem acum o tendință din ce în ce mai uh, uh, puternic prezentă pentru autoradicalizare, să spunem ce, uh, și operațiuni low cost. Am văzut asta cu vehicule care au intrat în mulțime, am văzut asta cu atacuri cu cuțite, deci cu arme oarecum primitive, ușor de, și ieftine de obținut. <clears throat> Deci este important să vorbim și despre această tendință în raport și să nu uităm că uh, trebuie să ne concentrăm asupra ideologiei teroriștilor și nu numai asupra finanțării lor. Un al doilea element pe care aș dori să-l menționez uh, și pe care îl voi introduce în amendamente este că este important că facem acest uh, raport Dar uh, abordarea noastră și descrierea noastră trebuie să fie cuprinzătoare. Toate școlile de gândire extremistă trebuie să fie incluse și nu trebuie să ne limităm la amenințarea directă, ci trebuie să vedem și care sunt alte elemente radicalizate care ar putea duce la atacuri teroriste în diferite situații. Și un ultim element pe care aș dori să-l menționez este abordarea holistică. Cred că nu trebuie să avem un amendament uh, referitor la, fapt, la uh, ar trebui să, să avem un amendament în care să spunem că uh, banii confiscați să fie folosiți pentru programe de, dera, de deradicalizare. <clears throat> Și depășesc uh, timpul cu numai 30 de sec- am depășit timpul cu numai 30 de secunde. Am să-i dau cuvântul domnului Borghețiu, în numele grupului ENF. La mm, relațiune și cu... Mulțumesc, domnule președinte. E clar că acest raport este un punct de pornire foarte bun pentru a analiza mai bine uh, aceste uh, probleme și pentru a consolida instrumentele de luptă pentru pe care trebuie să le activăm într-un moment în care provocarea terorismului poate deveni încă și mai periculoasă cu sosirea, reîntoarcerea acestor luptători din străinătate. Deci există nevoia de a le tăia, de a le, uh, cum să spun eu, la preșul de sub picioare acestor teroriști care atât de ușor ne uh, atacă orașele și cetățenii, dar există câteva puncte în legătură cu care trebuie să fim mai existenți și mai preciși. În primul rând, chestiunea acestei practici hawala. E veche această practică și eu cred că putem să rezolvăm problema atât timp cât moscheile și centrele islamice în multe țări europene, începând cu Italia, sunt locuri care, practic, nu sunt supuse niciunui fel de control serios. Sunt locuri în care nu se știe ce anume se predică, nu se știe ce se spune, pentru că predicile sunt în limba arabă, adesea polițiștii nu pot înțelege ce se vorbește acolo și nu pot, bineînțeles, nici să controleze fluxurile de bani. Eh, noi plecăm de la presupunerea că multe din aceste moschei sunt posibile centre de uh, colectare de bani pentru finanțarea terorismului. Nu trebuie să plecăm de la presupunerea contrară, trebuie să plecăm practic de la prezumția de vinovăție, pentru că în multe cazuri când aceste moschei sunt controlate de organizații apropiate terorismului, eu cred că trebuie să mm, spunem aproape 100% că sunt centre de susținere nu neapărat financiară, dar oricum de susținere a organizațiilor teroriste. Dar lucrul cel mai grav e că nu există controle în legătură cu finanțarea organizațiilor nu numai islamiste, ci și de tip mafiot care controlează marea piață traficului de uh, persoane, persoane ilegale. Iată, asta e o sursă în mare parte neexplorată a finanțării terorismului și aici trebuie să facem lumină. Și cred că Iată, am, am indicat aici două piste de acțiune care cred eu că merită să fie mai bine analizate. În legătură cu celelalte puncte, vom mai avea discuții, mă voi putea referi și la chestiunea foarte delicată a monedei virtuale Bitcoin. Și uitați-vă ce venituri se fac din comerțul cu piese de anticariat și uh, arheologice, care, cu care se face contrabandă fără nicio problemă prin rețele paralele uh, de comercializare acestor bunuri culturale. Thank you. Uh, this conclude the speakers list for... Mulțumesc, cu acesta se încheie lista vorbitorilor la acest punct. Mai trebuie să vă spun numai câte ceva, și anume termenul pentru amendamente este luni, 27 noiembrie, la ora 11. Vom avea o a doua discutare pe 22 ianuarie și vom uh, vota pe 21 februarie.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 So, dear colleagues, we resume, we resume today's agenda um, with our last point. Dragi colegi, reluăm agenda în ordinea noastră de zi de astăzi. Schimb de opinii, Africa, uh, provocări și oportunități pentru secolul 21. Cu mare plăcere le urez bun venit oaspeților noștri pentru următorul punct de pe ordine de zi care se referă la Africa. După cum știți, această săptămână este săptămâna africană în Parlamentul European. Asta în urma unei inițiative a președintelui Ă, Tajani ă, în perspectiva celui de-al cincelea summit UE-Africa. Mai multe evenimente ă, dedicate Africii vor avea loc până la finalul săptămânii. Aș dori să menționez în special conferința la nivel înalt către un parteneriat renuit cu Africa, ce va avea loc pe 22 noiembrie după amiaza. Unul dintre uh, Atelierele sau unul, una dintre mesele rotunde se, este foarte interesantă pentru noi toți pentru că se referă la pace, securitate, democrație, bună guvernanță și drepturile omului pe teritoriul african. Avem trei uh, distinși vorbitori alături uh, de noi astăzi. Doi dintre ei au um, sosit deja. Îi urez bun venit uh, uh, președintelui Parlamentului uh, nigerian. A, și domnul Ambrozi de la Organiza Organizația Internațională a Migrației și sperăm că în curând ni se va alătura și domnul Knododan, președintele Parlamentului Panafrican. Aș dori să urez bun venit uh, delegațiilor din parlamentele Nigeriei, Tunisiei și Marocului. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru prezență. Reuniunea de astăzi ne oferă oportunitatea de a discuta o perspectivă mai extinsă și pri, uh, orientată înspre viitor în ceea ce privește Africa, un continent care are un potențial enorm. Uh, Știm că și Africa se confruntă cu mari provocări, pace și securitate, democrație, bună guvernanță, drepturile omului. Toate acestea sunt subiecte care vor fi discutate și la, nivel, la conferința de nivel înalt. Bineînțeles, intervine și migrația, nu numai către Europa, ci și uh, migrația intraafricană. Acest fenomen este un exemplu clar al nevoii unei comunități internaționale pentru țările africane uh, dar și pentru Uniunea Europeană, dar și ca Uniunea Europeană să, uh, să îmbunătățească cooperarea pentru a se ajunge la, la soluții organizate globale. Suntem foarte interesați de a, să ascultăm astăzi perspectiva africană în ceea ce privește viitorul continentului, provocările ce ne așteaptă și modul în care Uniunea Europeană poate contribui la acest proces. Am dori împreună să reflectăm la politicile uh, adoptate și implementate până acum și uh, să ne gândim și la rolul pe care îl poate juca uh, comunitatea internațională. Uh, voi începe prin a-i da cuvântul uh, domnului senator Omo Agheghe și apoi vom continua cu ceilalți vorbitori. Thank you. Distinguished eminent members of parliament, your excellency. Mulțumesc, aș dori să salut uh, prezența eurodeputaților, a parlamentarilor din Africa, stimate doamne și domni. Vreau să vă spun că mă numesc Omoadeghe și vin din Nigeria. Sunt vicepreședinte al Comisiei Senatului pentru Transport Rutier, iar aici uh, aș dori să-l reprezint astăzi pe domnul Sheikh Husani, care se ocupă de uh, Comisia pentru Afaceri Externe și Datorii Străine. Aș dori să mulțumesc uh, celor care au organizat anul acesta Săptămâna Africană în Parlamentul European. Uh, sunt uh, onorat că mi-ați oferit ocazia să mă adresez acestei audiențe deosebite. Cred că Pot spune cu siguranță că acest forum reprezintă cea mai bună platformă pentru discutarea chestiunilor critice care țin de relația dintre cele două continente ale noastre. Odată ce ne amintim că în orice democrație, instituțiile politice trebuie să fie aproape de cetățeni și cea mai apropiată dintre ele este Parlamentul, atunci devine evident uh, cum și de ce uh, o întâlnire interparlamentară între două continente este un element cheie pentru a uh, putea promova relațiile între oameni și națiuni în diverse domenii de activitate. În ceea ce privește globalizarea, e clar că ea aduce lumile noastre tot mai aproape. Iar aici forțele uh, pentru relații economice, politice și sociale uh, sunt esențiale. E clar că aspirațiile oamenilor trebuie uh, îndeplinite și uh, calea de urmat uh, trebuie definită. Uh, voi împărtăși astăzi gândurile mele în legătură cu subiectul uh, Africa, provocări și oportunități pentru secolul 21-lea. E clar uh, că lupta pentru creștere economică și dezvoltare rămâne cea mai mare provocare a Africii. Aș dori să mă acces pe acest subiect, pentru că, după părerea mea, este un subiect complex care implică tot felul de aspecte în sectoare diverse, precum sănătatea, educația, energia, securitatea, datoria, infrastructura, Uh, tehnologiile informației și comunicației și așa mai departe. Pentru a depăși aceste provocări, Africa deja uh, a reușit uh, să uh, insiste pe uh, dezvoltare, mai ales în comunitățile cele mai sărace. Noi avem parteneri cu care încercăm să legăm legături de dezvoltare uh, pentru a putea face față acestor provocări. De ce mai multe ori, paradigmele care țin de dezvoltare și politicile nu iau în calcul chestiunile fundamentale, însă, uh, care sunt miza pentru Africa. Mai rău încă, uh, politicile de dezvoltare nu sunt populare, le lipsește legitimitatea și acceptarea. Adesea ele folosesc și clișee precum diversificare economică, structur, ajustare structurală, transformare agricolă, bună guvernanță. Uh, practic sunt niște termeni tehnici uh, care îngreunează perceperea uh, situației. Când însă luăm în calcul vicisitudinile politicilor uh, din Africa, înțelegem că dezvoltarea de politici uh, suferă de pe urma lipsei consecvenței și a informării. După cum știm, dezvoltarea durabilă este posibilă doar atunci când ea este susținută de longevitate și consecvență în planificare. Avem nevoie de abordări vaste pe termen lung. De aceea cred eu că marea provocare pentru Africa în secolul 21 este definită de sarcina de uh, guvernare, că vorbim de nivel regional sau local. E nevoie de consens în legătură cu chestiunile critice și anume care, de exemplu, ar trebui să fie motorul dezvoltării și de asemenea avem nevoie de un cadru care să ghideze procesul. Până la urmă, nu trebuie să reinventăm roata, din contră, trebuie să ne uităm puțin uh, la ce s-a întâmplat în alte contexte, la istoria, dezvoltarea, aspectele sociale ale Africii pentru a vedea cât de multe au fost deja făcute în acest domeniu de oameni de știință, de cei care dezvoltă politici și așa mai departe. De exemplu, comerțul este recunoscut acum ca și un motor autentic al creșterii și dezvoltării. Uh, Însă, uneori, forțele care acționează pe piață sunt extrem de crude și am ajuns să uh, uh, avem probleme din cauza asta, însă cu toate acestea înțelegem că calea de ieșire este reprezentată de comerț. Uh, E nevoie și de instituții care să gestioneze uh, integrarea regională, pentru că aceste elemente sunt cheie pentru a asigura și competitivitatea internațională pentru Africa și pentru a asigura capacități de producție, uh, câtă vreme găsim și piețe pentru produsele noastre. Doamnelor și domnilor, mă voi axa acum pe provocările pe care le pune uh, comerțul și dezvoltarea durabilă în Africa și tot ce voi spune se va alinea celor amintite deja și anume că mergem înainte uh, combinând comerțul cu integrarea regională prin uh, căi inovatoare. Vă pot spune și că susținerea uh, pentru Africa din partea partenerilor noștri comerciali este extraordinar de importantă pentru Africa. E clar, uh, comerțul este un catalist indubitabil al dezvoltării. Africa și Europa au o legătură robustă din această perspectivă, consolidată prin schimburi bilaterale, prin comerț multilateral și așa mai departe. Cu toții ne reamintim că parteneriatul între Uniunea Europeană și Africa uh, adus la un loc state din Africa, Caraibe și Pacific uh, și mai aproape de uh, uh, Europa. Indiferent ce spun criticii, e foarte important să luăm în calcul acțiunea partenerilor noștri pentru stabilizarea situației din Africa, pentru acces la piețe și așa mai departe. Însă din anii 2000 e clar că parteneriatul economic uh, a reușit uh, să ajungă să îndeplinească așteptările majorității uh, comunităților din Africa. Încheierea acordului de parteneriat economic au susținut Africa în, pe calea sa de a-și îmbunătăți cota, de, cota comercială în relațiile pe care le are cu partenerii săi. În acest moment, doamnelor și domnilor, trebuie să introduc în acest discurs provocările cu care se confruntă Africa și să uh, spun că e foarte important să ne dezvoltăm strategia comercială în secolul 21. După cum știm, economiile din Africa sunt în general uh, extrovertite. Prin urmare, uh, comerțul uh, african în interiorul Africii este extrem de redus e nevoie și de o complementaritate a altor sectoare economice. Aproape fără excepție uh, producem uh, bunuri uh, doar pentru piețele externe. Însă trebuie să nu uităm ce se întâmplă cu cei mai vulnerabili în acest proces. Adesea ei sunt ignorați. Rezerva colectivă de integrare a Africii trebuie exploatată pentru dezvoltarea continentului. Însă trebuie să încercăm să luăm la un loc economiile africane, să gândim totul strategic și să facem investiții în sectoarele cheie, în industrie și așa mai departe. Dincolo de orice, e nevoie ca uh, politicile statelor africane să intre într-o sinergie pentru a ne atinge uh, obiectivele. Trebuie să implicăm uh, Africa în ansamblu său în relațiile cu uh, Uniunea Europeană, mai ales în comerț și finanțe. Există anumite provocări uh, care însă stau în calea dezvoltării noastre. După cum știm, uh, trăim un război al regiunilor și fiecare regiune uh, trebuie să înțeleagă că e nevoie de coerență și de respect pentru partenerii noștri. În cazul Africii, asta ar presupune nevoia de a respecta angajamentele noastre comerciale. Mă gândesc la partenerii pe care îi avem, precum Uniunea Europeană, dar în același timp uh, nu trebuie să uităm ce se întâmplă și cu uh, regimurile financiare pe plan internațional. FMI, Banca Mondială și așa mai departe uh, sunt parteneri cheie pentru noi trebuie să avem un parteneriat economic puternic cu Uniunea Europeană și să nu uităm de unde am plecat. Până la urmă, toate aceste aspecte sunt esențiale pentru integritatea parteneriatului uh, nostru economic uh, cu Uniunea Europeană, dar până la urmă și în ceea ce privește relațiile noastre cu restul lumii. Pot să spun că atâta vreme cât uh, discuțiile comerciale nu s-au finalizat cu Africa, provocările încă există. Prin urmare, orice angajament în proiectul african presupune că partenerii noștri trebuie să fie sensibili la o parte dintre tradițiile pe care le avem și care fac parte din negocierile, mai ales cele care vizează accesul la piață. Uh, folosirea brevetelor, a dreptului pentru brevete, investițiile strategice, fluxurile de capital sunt elemente esențiale. Sunt oportunități pentru Africa în secolul 21. Doamnelor și domnilor, mai există un fapt în uh, secolul 21 care nu poate fi negat, și numai Africa este o nouă frontieră posibilitățile Africii au fost extinse și Pe măsură ce tehnologia de vârf uh, ajunge în Africa, ea duce la uh, inovație, la sectoare emergente care promit uh, randament în ceea ce privește investițiile făcute. Cât privește investițiile și antreprenorii, la nivel global, uh, ei se pregătesc uh, pentru uh, noua luptă pentru Africa. Însă, începând cu secolul al XIX-lea, uh, Uh, când a început această luptă și când africanii au devenit victime ale acestei, acestui proces, acum tot acest proces va fi condus de oameni care au tot ceea ce trebuie pentru a face asta, care acționează proactiv, care sunt conduși de uh, cunoștințe, sunt foarte motivați uh, pentru a ajunge la o situație din care toată lumea are de câștigat. Am încredere în Europeană, am încredere că um, aici, Africa și mai ales în Nigeria pot să-și găsească un partener pentru progres. Prin urmare, așteptăm uh, o epocă de comerț Uh, bine dezvoltat uh, și uh, de relații bune între cele două continente. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule senator, pentru aceste comentarii. Iar acum trecem la domnul Nodo Dang, președinte al Parlamentului Pan-African. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Aveți 10 minute la dispoziție pentru prezentare, după care vom ajunge la cel de-al treilea vorbitor. Excellences, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, euh, j'ai eu pour mission de parler de... Mulțumesc că mi-a dat cuvântul. Trebuie să vorbesc despre oportunitățile Africii în secolul 21. Aș dori să vă mulțumesc uh, mai întâi pentru că ați organizat această reuniune, uh, deși noi n-am avut timp la dispoziție să facem un istoric al relațiilor între Europa și Africa. Uh, ceea ce ne-ar fi permis să vedem în ce direcție dorim să se îndrepte o nouă dinamică într-o lume în uh, transformare, uh, în care Europa și Africa trebuie să se gândească în ce mod își vor um, structura relațiile. Știți că Africa va trece prin transformări profunde în secolul 21. Mai întâi e vorba de transformări demografice, ONU predice că Africa va deveni până în 2050 uh, uh, locul unde se vor naște cei mai mulți copii și va reprezenta la acea oră aproximativ 40% din populația mondială. Și uh, e, Europa, sigur, se confruntă cu o situație în care nașterile sunt în scădere. Experții prevăd că Africa va avea 452 de milioane de tineri de mai puțin de 25 de ani, în timp ce vorbim de 72 milioane pentru Europa în aceeași perioadă. Și tineretul reprezintă o provocare, e clar, în ce privește crearea de locuri de muncă, dar și o șansă în ce privește uh, forța de muncă și de inovare. Cealaltă de, din, dinamică demografică remarcabilă, uh, schimbarea populației continentului. Africa în anii 60 era majoritatea rurală, în momentul în care majoritatea uh, statelor africane deveneau independente. Dar va deveni majoritatea urbană Africa în 30 de ani, după cum spun cifrele ONU. În Iată, vorbim de uh, milioane Milion de europeni uh, de africani care se uh, mută de la sat la oraș, urbanizarea uh, evoluează într-un ritm rapid și Africa va cunoaște în continuare acest trend în creștere a urbanizării. Exact. De 1960. Deci uh, vorbim de o jumătate de secol în care urbanizarea uh, uh, a crescut rapid, ceea ce duce la mari probleme de infrastructură, de locuință, servicii de educație, sănătate și de locuri de muncă capacitatea de planificare, de urbanizare, uh, nu ține pasul cu uh, suprapopularea orașelor, există un decalaj între suprapopulare și capacitatea uh, autorităților de a gestiona acest flux, ceea ce duce la proliferarea zonelor de locuință informală, în care locuitorii nu beneficiază de condiții demne de viață. Cea de-a doua transformare se referă exact la economie. Economia africană se bazează, sigur, pe mm, economia mondială, bogăția enormă a continentului de până acum nu este încă exploatată și când este exploatată, asta se face în mod brutal și bogăția nu e prelucrată local. Populația Africii trăiește majoritar în sărăcie, deci pentru viitor e nevoie să se facă un transfer de tehnologie ca economia africană să producă plus valoare la fața locului și să se rezolve și spinoasa problemă a locurilor de muncă. Ocuparea e o mare problemă. Pro, există un exod masiv, fie că e vorba de la, din, din rural spre urban sau uh, din Africa spre Europa. Cea de-a treia transformare e sociopolitică și trebuie să uh, trag un semnal de alarmă. Când vorbim despre Africa, să știm că vorbim despre un continent în care țările independente în sens politic există de, de abia 50 uh, de ani unele, în unele cazuri. Deci Africa e încă în construcție instituțională uh, și totuși există o tendință ca Africa să fie analizată în același mod și cu aceleași instrumente ca mm, țările de pe continentul uh, uh, european, în care statele s-au construit uh, în sute de ani. Transformarea socioeconomică a Africii totuși e reală. După o perioadă care a durat cam 20 de ani, marcată de centralizare excesivă a puterii la nivelul statelor, se deschide o nouă perioadă caracterizată de practic uh, un fenomen prin care toate statele Africii trec la un fenomen la un regim mai deschis, multipartit. Accesul uh, la uh, putere se face prin procese democratice, deși trebuie să recunoaștem că există contestări a proceselor electorale și există multe crize Uh, în Africa. Descentralizarea deci, puterii totuși se întâmplă și puterea locală se afirmă din ce în ce mai mult ca fiind un nivel strategic. la guvernanță publică în plusieurs pays, une... În, uh, iată, organizațiile societății civile și operatorii economici uh, uh, au un cuvânt din ce în ce mai greu de spus la scară locală și în ce privește evoluțiile societății. Statul de drept se consolidează și se afirmă din ce în ce mai mult puterea Constituției, dar sunt și dificultăți sociopolitice. Um, uh, uneori statele nu mai sunt în măsură să țină promisiunile de acces la o viață modernă, Că înainte exista acest pact între elite și populație, dar acest pact uneori nu mai e valabil. S-a dat uh, prioritate la ajustarea la piețele mondiale de capital față de cele locale ale populației și atunci uh, au apărut conflicte între populație și guverne, o ruptură exacerbată în teritoriile uh, mai îndepărtate de capitale. Abandonate par le pouvoir central. Uneori, uh, populațiile au impresia de a fi abandonate de guvernul central. Țările africane trebuie să se regrupeze în uh, um, organizații regionale ca să contracareze constrângerile mondializării. Acesta a fost un fenomen care s-a întâmplat și în trecut. Și există o tendință spre integrarea continentului african uh, Ehm, ca să nu se ajungă într-o situație de balcanizare a continentului și ehm, restrângerea liberei circulații a bunurilor și persoanelor în Africa. Există o tendință spre integrare manifestată la nivel cel mai înalt, pentru că Africa e singura regiune în lume în care șefii de stat și de guvern se reunesc de două ori pe an, ehm, în continuu, în, din 1963. E o formă de integrare continentală între state care dă mai, multă, mai mare legitimitate Uniunii Africane, care a preluat uh, ștafeta de la organizația anterioară în 2002. E o legitimitate cu atât mai mare cu cât Uniunea Africană în 2016 tocmai uh, a integrat și regatul Marocului, ceea ce înseamnă că e un adevărat purtător de cuvânt al întregului continent african în dialogul cu alte regiuni și în negocierile internaționale. Deci, uh, evoluția sociopolitică a Africii cred că merge pe calea cea bună, chiar dacă pe aici, colo, mai putem vedea tensiuni și crize, dar capacitatea de dialog într-un cadru integrat a contribuit la prevenirea multor conflicte și la dezvoltarea unei atmosfere de pace și concordie la nivelul populațiilor și la nivelul statelor. Nu revend de un moment u, <coughs> fort de nos... Uh, sperăm că pe baza experiențelor noastre, Uniunile noastre, Uniunea Africană și Uniunea Europe- Europeană să uh, vadă că nu mai putem vorbi de Africa uh, în același mod în care vorbim despre Europa. Sunt două continente diferite. Și închei spunând că țările africane uh, se simt mai bine într-o organizație parlamentară, iată, Parlamentul Panafrican, cu deviza o singură Africa, o singură cale. Parlamentul nostru reprezintă popoarele africane în toate negocierile la nivel continental și internațional și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, uh, Mr. President. Uh... Mulțumim, acum, uh, domnule președinte, acum uh, cel de-al treilea vorbitor uh, din grupul de invitați de astăzi. E vorba de directorul uh, regional, Organizația Internațională pentru Migrație. E vorba de domnul Eugeniu Ambrozi. Vă rog, 10 minute aveți la dispoziție și dumneavoastră. And good evening to all of you. Thank you for uh, this opportunity to uh, be here. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să pot fi aici să discut uh, provocările cu care se confruntă Africa, de asemenea și oportunitățile pentru Africa. Cred că e o discuție pe care o purtăm la timp, câtă vreme ne apropiem uh, de uh, viitorul summit Uniunea Europeană-Africa de la Abidjan, care va avea loc săptămâna viitoare. Așadar, uh, e momentul să înțelegem unde ne aflăm uh, și să vedem care sunt problemele cu care ne confruntăm, provocările, și oportunitățile pe care le-am putea avea pe drumul nostru de acum înainte. Mă voi referi puțin la migrație și mobilitate, pentru că uh, este contribuția pe care o oferă organizația mea la uh, această discuție. Și încep uh, cu un context și voi face câteva scenarii, de, pornind de la cele mai relevante informații menționate de antevorbitorii mei. Africa, firește, este uh, una, unul dintre cele mai populate continente. Este cel de-al doilea cel mai populat uh, continent din lume în acest moment, uh, cu aproximativ 16% din populația lumii care trăiește în Africa. Este un continent care numără și populația cea mai tânără a lumii și, de asemenea, cea mai rapidă creștere în comparație cu alte părți ale lumii. Și dacă comparăm totul cu Europa, uh, în Europa ne aflăm exact în situația opusă. Este unul dintre cele mai vechi continente, este continentul care are cea mai mică creștere. Este important acest lucru pentru că discuția cu privire la Africa și mai ales cu privire la migrație și mobilitate din Africa este adesea o discuție simplistă în vremuri în care discursul uh, politic este mm, mai puțin decât uh, precis sau responsabil. Deci uh, se generează o serie de reacții negative în baza unor informații și evaluări inexacte ale realității. Dacă uh, ne uităm puțin la migrația uh, dinspre Africa, putem vedea că în ultimii 20 de ani uh, acest flux a rămas mai mult sau mai puțin stabil, așadar uh, cifrele nu au crescut atât de dramatic precum ne-am putea imagina. Și dacă ne gândim puțin la ceea ce este adesea descris uh, ca fiind o preocupare majoră a Europei cu privire la migrația dinspre Africa, putem auzi uh, uh idei precum milioane de africani sunt gata să traverseze uh, Mediterana și să ajungă în Africa, ni se vorbește despre invazie dinspre Africa înspre Europa și toate acestea generează o stare de apărare, de închidere uh, față de alte continente. În realitate, africanii se mișcă majoritar în cadrul Africii, în primul rând. În al doilea rând, uh, important este să diversificăm modelele de migrație, uh, înțelegând exact despre ce parte uh, a Africii vorbim. Africa subsahariană are o migrație uh, în interiorul Africii, Africa de Nord are modele de migrație mai diversificate, într-adevăr, uneori migrația implică Europa, dar de asemenea și America și în mare măsură și Asia. Uh, există deci diverse modele de migrație, grupuri diferite care se uh, mișcă, uh, oameni care caută azil, oameni care caută o viață mai bună sau reunificare familială. Vorbim și despre victime ale traficului, una dintre mm, plăgile lumii moderne și, firește, există mai multe motive din cauza cărora oamenii se mută. Un aspect important uh, este uh, cel al faptului că Africa acum este continentul care găzduiește cel mai mare număr de uh, refugiați și de persoane uh, uh, strămutate la nivel uh, intern, din diverse motive. Dacă vorbim despre migrație între Africa și Europa, cred că este important să înțelegem realitatea lucrurilor, să încercăm uh, să. Uh, risipim majoritatea miturilor și a percepțiilor greșite uh, Um, cu care suntem uh, adesea bombardați uh, și care uh, recent au dus și la anumite decizii de politici pentru a putea gestiona fluxele migratorii care ajung în Europa din diverse părți ale lumii. Cred că asta cere deja o observație și anume că trebuie să facem un efort încă și mai mare ca să ne asigurăm că politicile și deciziile noastre uh, sunt uh, bazate pe fapte, nu pe uh, percepții sau pe un discurs valabil pe termen scurt pentru câștiguri politice imediate. Haideți să ne axăm repede, căci deja mi-am pierdut jumătate din timp, pe câteva dintre beneficiile pe care le vedem într-o gestionare adecvată a um, mobilității și a migrației și haideți să vedem cum ar arăta câteva recomandări. Mai întâi, Europa știe foarte bine din propria sa istorie că migrația și este o strategie de reducere a sărăciei, de reducere a presiunii pe o anumită țară sau pe un anumit sistem social uh, și în anumite uh, cazuri uh, lucrurile funcționează foarte bine. Europa știe asta pentru că a făcut-o după al doilea război mondial, a făcut-o și americanii, America de Nord, America Centrală și de Sud, deci um, chiar și noi am folosit uh, aceeași strategie acum mai puțin de 50 de ani uh, pentru a ușura presiunea pusă pe uh, propriile noastre sisteme economice și sociale. Acesta este un aspect esențial legat de mobilitate și migrație. Posibilitatea de a reduce presiunea și de a spori oportunitățile economice și sociale, atât pentru migranți, cât și pentru societățile lor de origine și pentru societățile care îi primesc. Și asta mai ales atunci când Europa se confruntă cu uh, o reducere semnificativă a um, curbei demografice și uh, statisticile, precum Eurostat, indică um, o discrepanță mare um, între uh, nevoile pieței muncii și ceea ce poate acoperi forța de muncă și înțelegem astfel că nu există suficientă forță de muncă în Europa. Deci lucrurile ar putea funcționa și pentru îmbunătățirea noastră economică și astfel am putea privi migrația dintr-un alt unghi. Migrația este de asemenea foarte importantă în ceea ce privește Africa și africanii, uh, pentru reducerea uh, sărăciei, uh, pentru gospodării și comunități. Nivelul remitențelor pe care migranții africani le retrimit în statele lor sau în comunitățile lor este mult mai mare în multe cazuri decât ajutorul oficial pentru dezvoltare. În multe state, remitențele reprezintă una dintre cele mai importante surse de monedă străină. Așadar, este esențial să evaluăm uh, politica noastră în ceea ce privește guvernarea migrației în relație cu beneficiile pe care uh, statele africane și comunitățile din Africa le primesc uh, de pe urma muncii migranților în străinătate. Și firește, întreaga chestiune a diasporei Sprijinul pe care îl oferă diaspora comunităților uh, lor de baștină este uh, de importanță absolută pentru a asigura uh, dezvoltarea multor comunități de pe continent. Există o serie de considerente care sunt esențiale aici și care trebuie amintite în ceea ce privește politicile Uniunii Europene cu privire la migrație și la migrația dinspre Africa. Primul aspect de menționat este că toate statele și-au asumat angajamente la nivel internațional. Mai întâi, în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă, acum câțiva ani, când cifrele de migrație au cântărit uh, mult și uh, decizia de a maximiza uh, folosirea migrației pentru ajutor de dezvoltare și beneficii de dezvoltare a fost luată de către toată comunitatea internațională la nivelul ONU. Iar apoi anul trecut, la New York, din nou, uh, prin declarația de la New York, Comunitățile internaționale, care includ și toate statele membre ale Uniunii Europene, s-au angajat pentru anumite principii legate de modalitățile cele mai bune de a gestiona migrația și beneficiile migrației pentru dezvoltare. Trebuie să ne asigurăm că tot ceea ce facem este coerent uh, cu aceste angajamente asumate. Trebuie să ne asigurăm că atunci când luăm uh, măsuri în ceea ce privește dimensiunea internă a migrației în Europa, toate aceste măsuri uh, nu merg împotriva angajamentelor internaționale luate pentru aspectele externe și că nu merg împotriva celor mai bune interese ale statelor africane cu care Uniunea Europeană a hotărât să stabilească parteneriate. Un parteneriat înseamnă relații egale înseamnă că ambele uh, părți au interese care sunt toate în calcul în același timp și la același nivel și înseamnă în același timp uh, evitarea uh, Uh, folosirii anumitor pârghii care pot duce la rezultate doar pentru o parte în dezavantajul celeilalte. În ceea ce privește avantajele coerenței unor politici pentru gestionarea migrației și parteneriatului cu Africa pentru migrație, toate aceste aspecte sunt esențiale. Cred că încă mai avem lucruri de făcut din această perspectivă și sunt convins că uh, Parlamentul se află într-o poziție privilegiată pentru a încerca să uh, conducă Uh, acest proces uh, pentru implementarea instrumentelor pe care le are uh, Uniunea la um, îndemână pentru a stabili parteneriate mai solide cu Africa în baza unor principii care țin de egalitate și de un sentiment al unor viziuni și obiective împărtășite. Mă opresc aici, am depășit doar cu un minut timpul alocat. Mulțumesc! Thank you so much for all three distinguished speakers. Mulțumim uh, invitațiilor noștri și acum trecem la membrii Parlamentului European. Încep cu domnul Gală, care nu e doar membru PPE, dar este și președinte a, a Parlamentului European a delegației uh, pentru relațiile cu Parlamentul Panafrican și iată, deja vă cunoașteți. Așadar, uh, are cuvântul domnul Gală. Atenție, voi vorbi în limba germană, spune domnul Gala. Ich möchte zunächst in meiner În primul rând, în calitate de președinte al delegației pentru relațiile cu Parlamentul Panafrican, aș dori să le urez bun venit uh, colegilor noștri din Parlamentul uh, Panafrican, um, Parlament condus de colegul Roger Dank. Mă bucur că avem alături delegații atât de mare de la Parlamentul Panafrican, dar și din colegii din Nigeria, Maroc uh, și Tunisia. Cred că asta arată interesul pentru dialog care există, dar și noi în Parlamentul European exprimăm faptul că relațiile cu Africa sunt uh, uh, că ele sunt atât de importante. Îi mulțumesc uh, în absență președintelui Tajani pentru inițiativa luată. Trebuie să fim uh, sinceri. Uh, direct, să direcționeze atenția către Africa este o muncă de sisif. Există persoane care se uh, interesează de, a, de acest uh, subiect sau care ar putea fi interesate de acest subiect, dar trebuie să le atragem noi atenția asupra acestui fapt. Africa este un uh, vecin uh, important uh, și destinele noastre sunt legate. Trebuie să mergem și să ne gândim și mai departe de uh, primele elemente care apar în gândul cuiva când se, gândesc la, când se gândește la Africa, de exemplu migrația. Mai există uh, multe domenii în care avem responsabilitate comună și este foarte important să folosim uh, oportunitatea unui schimb de opinii. Săptămâna viitoare vom avea o reuniune comună cu Parlamentul uh, Panafrican la Abidjan și, și asta arată cât de importante eh, sunt eh, văzute ca fiind eh, relațiile cu Africa. Este al treilea pre-summit pe care îl ținem înainte de summitul UE-Africa. Și doresc să mulțumesc pentru această bună cooperare și tema invest, investiția în tineri, care va fi uh, uh, tema preponderentă la summitul de la Abidjan, este una care poate uh, cuprinde toate celelalte uh, teme importante, pentru că tineretul este viitorul și împreună cu tinerii trebuie să pregătim acest viitor. Am avut uh, săptămâna trecută un congres al uh, reprezentanților tinerilor din uh, Africa și din Europa. Au lucrat la recomandări și la cerințe și ei vor fi din nou prezenți la Abidjan pentru a arăta ce își doresc tinerii de la decidenții politici. Sper că nu numai înainte de acest summit, ci și după, vom putea influența domeniul uh, executiv uh, și vom putea pune presiune asupra puterii executive pentru uh, a se și implementa ceea ce, uh, uh, ceea ce se decis uh, la acest nivel. Asta este dorința noastră ca parlamentar și sper că ne vor sprijini uh, și colegii din uh, Parlamentul Panafrican. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și sunt convins că dezbaterile se vor desfășura în mod fructuos. Mulțumesc. Acum domnul Panțeri, în numele grupului SND. Da, parlerò però soprattutto in funzione del, della Presidenza. Bine, voi lua cuvântul mai ales în calitate de membru al președinției subcomisiei pentru drepturile omului, mă rog, în fine, am calitate de președinte al acestei subcomisii și sunt și eu convins că legăturile dintre Uniunea Europeană și Africa sunt foarte importante și trebuie să se țină cont de aceste legături, însă există mesaje provenite din Africa, Kenya, Liberia mai ales și până în Zimbabwe, mesaje care ne vorbesc despre un continent care încearcă să-și găsească un viitor democratic, dar și cumva alternativ, dar nu reușește. De exemplu, faptul că nu s-au ținut uh, alegerile în anumite țări, ce s-a întâmplat la Harare, iată, ne arată povara istoriei și faptul că continentul încă mai este ținut o state al caselor militare și vechilor despotisme în unele cazuri. Dar eu sunt convins că iată dumneavoastră reprezentați aici uh, o alternativă importantă a democrației, a noilor lideri care trebuie să se bazeze pe parlamente, pe calea parlamentară, deși e greu să se uh, ajungă la această soluție, dar dumneavoastră aveți un rol foarte important, deci e foarte util să aflăm care este punctul nostru de vedere în evoluția democratică pe care Africa trebuie și poate să o aibă. În al doilea rând, acordurile și politicile comerciale, după cum s-a spus aici, sunt instrumente importante pentru a contribui la dezvoltare și la o mai bună politică de cooperare. Însă, atunci când vorbim despre dezvoltare, eu nu mă gândesc doar la afaceri, mă refer la dezvoltarea libertăților, drepturilor omului, deci dimensiunea umană. Și am senzația că din ce în ce mai mult nu prea se acceptă anumite condiționalități care țin de aceste aspecte în uh, acordurile comerciale încheiate. Și deci aici aș dori să uh, aflu un punct de vedere din partea noastră, tocmai că vom discuta aceste aspecte. Și, în fine, deci dificultatea de a lua pe calea democrației, limitarea drepturilor, absența efectelor pozitive asupra populației a acordurilor economico-comerciale. Uh, Sigur, toate astea sunt efectele procesului, ale fluxurilor migratorii și adesea sunt stereotipuri în legătură cu uh, imigrația care um, se văd uh, în politicile euro- europene. Sigur că acest trend demografic în următorii 30 de ani ne va arăta cât de uh, necesară e migrația. Și adevărat că grosul migrației se află în Africa, însă preocuparea mea e tocmai că cifrele astea sunt foarte mari dar nu pentru că pot veni acești oameni în Europa, ci în ce condiții trăiesc acești migranți în Africa. Iată, mă gândesc la ce se întâmplă în taberele dintre Kenya și Somalia, ce se întâmplă în adevăratele lagăre din Libia. Iată cum sunt încălcate drepturile oamenilor acolo. De aceea, cred că provocările comune în care ne confruntăm și trebuie să ne confruntăm cu ele împreună, trebuie să țină cont de drepturile omului și E nevoie de o consolidare a legăturilor bilaterale care să pună în centru discuției drepturile omului și libertățile. Mulțumesc. Thank you. And then we go to the EF. Mulțumesc. Acum grupul EFD, domnul Castaldo. Thank you very much, dear chair. And uh, first of all, uh, I would like to... Limba engleză. Mulțumesc, domnule președinte. Urez bun venit uh, invitațiilor noștri, prieteni, colegi din partea Parlamentului Panafrican. Am văzut o delegație din Tunisia, din Nigeria, țări pe care le-am vizitat uh, în calitate de europarlamentar, în misiuni oficiale. Uh, și în doar doi ani, iată, am vizitat toate aceste țări și Trăim într-un moment istoric în relațiile UE-Africa. Au uh, trecut 10 ani de la adoptarea strategiei comune UE-Africa Uniunea Africană și Uniunea Europeană acum pregătesc cel al cincilea summit pe, eh, până în 30 noiembrie și aș întreba pe invitații noștri, în primul rând, cum vedeți viitorul acestor relații? Oare, oare o abordare corectă față de Africa? Ce credeți? cum ar trebui să-și reajusteze UE strategia aveți, uh, care abordarea dumneavoastră criticați cumva politicile noastre, pentru că, după cum s-a spus, și vreau să subliniez și eu prin întrebarea mea, cumva impresia generală ar fi că e un fel de ma- plan Marshall pentru Africa you know, during the debates in this, uh, in this committee. S-a menționat de multe ori uh, acest uh, adevărat plan Marshall, iată, investițiile externe și mai sunt și alte instrumente, un fond fiduciar pentru Africa. Eu cred că mai degrabă, uh, aceste instrumente sunt uh, văzute pe termen scurt ca să stabilim fluxul migrației, dar nu se atacă problemele de rădăcină, sărăcia extremă, conflictele din Africa. De aceea aș vrea să știu care este opinia dumneavoastră în legătură cu aceste instrumente și pentru că sunt lider într-un program pentru tineri. Sigur, tineretul practic e problema de bază, după cum s-a și spus. Și atunci Problema tineretului trebuie să fie în centrul abordării noastre față de Africa. Am fost și eu la Abidjan acum câteva săptămâni, la pre-summitul uh, pentru tineret și sunt convins că atunci când vorbim de tineret, vorbim despre actorii cei mai importanți eh, care vor eh, trebui să se confrunte cu radicalizarea, cu terorismul și trebuie să aducem schimbarea de jos în sus, cu comunitățile locale. Dar știu și că educația și dezvoltarea sunt cea mai bună terapie împotriva terorismului. Și, în acest sens, întreb, cum oare Uh, au cooperat UE și Uniunea Africană cu implicarea tineretului. Cum am putea fi noi mai eficienți? Vă întreb. E foarte important să știm punctul noastră de vedere, pentru că planurile noastre trebuie să se bazeze pe realitate și uneori facem greșeala să facem planuri fără a da ascultare patrenilor noștri în Africa. Deci mulțumim din nou că sunteți aici și să sperăm că relațiile noastre bilaterale sunt o oglindă a ambiției UE ca actor geopolitic și uh, iată ne va oferi această oglindă o imagine foarte bună. Mulțumesc! Castaldo, uh... Mulțumim, domnule Castaldo, spune președintele și acum uh, dacă oaspeții noștri parlamentari din Tunisia, Maroc, Nigeria doresc să ia cuvântul. Meeting. I'm sorry, I'm not able to... Uh... Pare rău, nu vă cunosc numele, dar dacă ridicați mâna, vă voi da cu plăcere cuvântul. Distinguished gentleman down there. Rog, domnule. you, you just have to press the button to have the micro come on. Yeah. Rog să uh, apăsați pe buton ca să funcționeze și microfonul. Yeah. My name is Senator Abdullahi Gumel. I come from Nigerian Senate. Mulțumesc, domnule președinte. Eu reprezint Senatul nigerian. Aș dori să mă refer la problema migrației. Există atâtea foruri în care discutăm și am tot discutat despre problema migrației de cele mai multe ori din, dinspre Africa. Din păcate, trebuie abordate unele elemente pe care Uniunea Europeană nu le abordează. Iar um, la Parlamentul European consider că suntem în forul potrivit pentru a aborda aceste subiecte. În Africa avem patru regiuni, patru țări, să spunem, care le reprezintă la nivel strategic. strategic. Nigeria, uh, Africa de Vest, Africa de Sud, Africa de Est <coughs> Egiptul în Africa de Nord și uh, Etiopia în cornul Africii. Dacă Parlamentul European convinge Uniunea Europeană să promoveze infrastructurile uh, esențiale în aceste patru țări strategice, atunci populațiile acestor regiuni vor dori să rămână în aceste regiuni. De exemplu, dacă Uniunea Europeană, prin acest Parlament, va încerca să echilibreze economia statelor sud-africane, însă poporul uh, din, Afri- din jurul uh, atunci uh, populația din uh, zona Africii de Sud nu va avea niciun interes să meargă să caute o viață mai bună altundeva. Dacă același lucru se întâmplă în Nigeria și țara uh, va avea industrii care să ofere locuri de muncă pentru cei de pe coasta vest-africană, atunci oamenii vor rămâne acolo. De asemenea, în Egipt există probleme cu securitatea și este afectată întreaga Africa de Nord și Orientul Mijlociu cu intervenția Parlamentului European. Dacă se calmează aceste regiuni, Cred că oamenii din uh, acele regiuni nu vor mai vrea să plece către state europene. În Etiopia, problema este sărăcia. Trebuie să se îmbunătățească economia și să se creeze locuri de muncă în acea regiune. Și dacă se întâmplă acest lucru, somalezii și eritreenii nu vor avea niciun interes să vină în Europa. Ce vreau să spun prin intervenția mea este că cred că Parlamentul European ar trebui să facă în așa fel încât Uniunea Europeană să intervină aici. Thank you very much, Senator. I will just pass the floor back to our speakers. I, I'm a... Mulțumesc foarte mult. Am și eu câteva întrebări pe scurt și după aceea am să vă dau cuvântul pentru răspunsuri. Întâi, în ceea ce privește politicile Uniunii Europene, știm că avem politici comerciale în domeniul pescuitului și agriculturii și uneori am senzația că aceste politici împiedică dezvoltarea în anumite uh, țări africane. Poate că nu ne-am deschis piețele, poate că oferim uh, produse la preț de dumping, uh, poate în pescuit avem o politică mult prea <clears throat> agresivă. Deci îi rog pe experții noștri să ne spună ce putem face noi în Uniunea Europeană pentru a permite populației, mai ales tinerilor, să fie prosperi în uh, țările dumneavoastră? Și apoi o întrebare în ceea ce privește rolul femeilor în societate. Um, în calitate de uh, bărbat căsătorit, uh, într-o căsnicie fericită, știu că femeile influențează um, foarte mult mersul lucrurilor și aș vrea să vă întreb care considerați că este rolul lor în acest sens. Am să vă dau cuvântul în ordine inversă. Începem uh, cu dumneavoastră, domnule Ambrozi, întâi. Uh, couple of very quick uh, comments. Mulțumesc. Câteva comentarii în ceea ce privește cele spuse. Întâi, în ceea ce privește faptul că majoritatea migranților africani sunt, de fapt, în Africa și nu în uh, Europa. Și asta a fost exprimat ca o îngrijorare. <clears throat> Cred că e important acest lucru și la asta mă refeream când spuneam că parteneriatul între UE și Africa în ceea ce privește migrația trebuie să fie unul real. Cred că în momentul de față există o preocupare mult prea puternică în Europa de a ne apăra de ceva, de, oare, de un oarecare pericol care ar avea de-a face cu fluxul migrator ce vine din uh, uh um, Africa și părem să uităm alte obligații mult mai importante. Una dintre ele fiind cooperarea cu statele africane pentru a uh, guverna problema mobilității pe continentul lor și problemele care uh, intervin uh, de pe urma acestui fapt și asta are de-a face și cu situația drepturilor omului. Vedem în fiecare zi ce se întâmplă cu migranții din Libia. Sunt uh, migranți africani care sunt abuzați. Am văzut chiar că sunt vânduți pe o nouă piață a sclavagismului care există în anumite părți ale Libiei. Avem o responsabilitate comună, statele membre ale Uniunii Europene, parlamentele, Uh, Uniunii Europene, nu numai Parlamentul European, ci și cele naționale, dar și statele africane pentru a apăra drepturile acestor migranți care sunt abuzați. Cred că acesta este un element important care nu este suficient de prezent în uh, politica de migrație europeană. Trebuie să ne îndepărtăm de obsesia cifrelor, câți vin, câți trebuie să plece acasă și Uh, prioritatea noastră nu mai trebuie să fie aceste cifre, tocmai ci bunăstarea migranților, dar și a populației locale, evident. Iar în ceea ce privește viitorul uh, relațiilor cu Africa, am să-i las pe ceilalți vorbitori să răspundă pentru că sunt într-o poziție mult mai bună pentru a o face. Însă în ceea ce privește migrația, cred că este unul dintre elementele cheie. Dacă vrem o guvernanță comună a fluxurilor migratorii între Africa și Europa, <clears throat> trebuie ca drepturile omului și drepturile fundamentale să fie prioritatea numărul unu. Un alt lucru care mi se pare mie trebuie clarificat este următorul. Dezvoltarea în sine nu pune capăt migrației. Acest lucru s-a dovedit în întreaga lume. Chiar și noi dovedim asta. Eu vin dintr-o țară europeană și mi-am petrecut ultimii 29 de ani în afara țării mele. Deci, migrația nu, dezvoltarea nu oprește migrația, dar nici nu ar trebui să o facă. Obiectivul dezvoltării este să se creeze condițiile prin care oamenii să aibă de ales atunci când decid că își părăsesc țara. Deci să, așa cum am făcut-o eu, nu să fie obligat să plece din cauza lipsei de securitate, din cauza foamei. Deci să uh, uităm această idee că dacă oferim dezvoltare țărilor africane vom opri fluxul. S-ar putea să existe o reducere, s-ar putea să existe o diversificare, dar nu se va opri. Și dacă obiectivul nostru este de a opri migrația, vom eșua. În ceea ce privește coerența politicilor europene, v-ați referit la câteva domenii, agricultură, pescuitul, eu m-aș referi și la migrație. Eu cred că aici intervin marile provocări și cred că tocmai aici Parlamentul European are un rol esențial de jucat. Am să vă dau un exemplu vorbim despre abordarea cauzelor principale ale migrației. Deci dorim să intervenim în mai multe țări africane pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale oamenilor, astfel încât oamenii să nu trebuiască să plece. Însă, în același timp, în aceeași țară, trimitem înapoi un număr uh, de migranți care au venit în Europa uh, fără să ne gândim dacă acest nivel de returnări nu are un efect tocmai asupra ceea ce încercăm să facem când abordăm uh, cauzele, uh, de, uh, cauzele principale. Atâta timp cât există această contradicție între măsurile pe care le luăm la nivel intern și cele pe care le luăm la nivel extern, luăm, riscăm să avem politici lipsite de coerență, ceea ce are un efect negativ nu numai asupra fluxului migrației, ci și în ceea ce privește dezvoltarea generală a unei țări. Trebuie să putem să echilibrăm nevoile interne cu politicile pe care le adoptăm în ceea ce privește dezvoltarea și relațiile externe. Și, bineînțeles, mai intervine un aspect și anume, există un angajament din partea statelor membre ca ajutorul de dezvoltare să nu fie condiționat. Și totuși, unele dintre deciziile noastre privind politica de migrație, tocmai asta fac. Fac în așa fel încât dezvoltarea să fie condiționată de cooperarea uh, în ceea ce privește reducerea uh, fluxurilor. Și uh, trebuie să fim mai coerenți din acest punct de vedere. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Continuăm cu domnul Knododang. Ne cerem scuze dacă v-am uh, um, pronunțat greșit uh, numele. Vă mulțumesc foarte mult. Aș de, um, intervin în calitate de președinte al, al Parlamentului Panafrican și cunosc af, uh, realitățile africane. Aș dori să-i mulțumesc prietenului uh, meu, Michel Galler, cu care dorim să deblocăm o, cu, o, pro, o problemă foarte complicată în ceea ce privește libera circulație a bunurilor și persoanelor. Statele din uh, Africa Centrală, în urma unor discuții la care a participat și domnul Galler, au uh, decis să deblocheze situația. Este un mare succes pentru noi pentru că acest gen de cooperare poate ajuta Africa. Aș dori să revin la problema migrației. În momentul de față, Africa cunoaște două tipuri de migrație și acest lucru trebuie recunoscut cu sinceritate. <clears throat> Există migrația internă, pe care o putem numi migrația climatică. Africa suferă de pe urma schimbărilor climatice să luăm exemplul lacului Chad, care avea 2 milioane și jumătate de kilometri uh, uh pătrați. Acum are 2500 de metri pătrați. Toată populația care trăia în acest bazin uh, a trebuit să plece. Iar consecința directă este lipsa de securitate uh, care s-a instalat și Boko Haram. Noi facem apel la Parlamentul European și la Uniunea Europeană ca uh, țările europene, care, după cum spunea domnul Galler, um, sunt legate de noi de aceeași istorie, să ne ajute să găsim o soluție pentru aceste probleme. Tocmai de aceea vă invităm să solicitați ca acordul de la Paris să fie aplicat astfel încât statele africane să poată să se bucure de fondul uh, aferent știm foarte bine că migrația uh, climatică există. Nu se mai poate face agricultură în uh, Africa, în unele regiuni, pentru că, uh, nu, pentru că agricultura este afectată de schimbările climatice. Agricultura africană nu a fost niciodată subvenționată. Acesta este apelul pe care vi-l lansam. Am fost la Bonn de curând. Acordul de la Paris pentru noi a fost uh, uh, unul uh, care ne-a adus multă ușurare. În sfârșit am reușit să ajungem la un acord după 20 de ani. Și după Paris am început la Marrakech să negociem uh, aplicarea acordului. Însă, în tot acest timp, uh, populația noastră este afectată de schimbările climatice și trebuie să-și părăsească uh, locuințele. Nu pot, de asemenea, să nu vorbesc despre Libia. Sclavagismul a, dis- a dispărut, însă în ziua de astăzi se vând oameni în Libia cu mai puțin decât o vită. Iar această situație a Libiei deci, se cunoștea de când a început și ni se solicită nouă să intervenim și să ajutăm uh, cu situația din Libia. Libia nu este un stat astăzi avea, exista în Libia un dictator, se spune este un dictator, trebuie să-l uh, dăm la o parte de la putere. Dar care este situația astăzi în Libia? Trebuie să ne partajăm uh, responsabilitățile. Nici noi nu facem ce trebuie să facem, însă ceea ce fac unii lideri europeni este și să accelereze uh, ceea ce se întâmplă în Africa. În ceea ce privește democratizarea uh, continentului, se face, dar cu anumite uh, condiționalități. Și când s-a făcut, noi nu am avut timpul să facem educa- educarea um, populației. În Kenya avem două etnii care uh, se ucid între ele. Nu am avut timpul să ne formăm electoratul, populația, pentru o situație de pluralism. Și apoi ni s-a spus, dacă vreți ajutor, trebuie să introduceți democrația. Iar uh, acum avem uh, în Kenya, de exemplu, 230 de partide politice. Uh, știm că toate crizele ce au loc în Africa sunt crize post-electorale, pentru că întotdeauna există contestarea rezultatelor. În orice caz, continuăm pe această cale. În ceea ce privește situația din Zimbabwe, s-a spus pe bună dreptate, oamenii au luptat pentru uh, eliberare. Unul dintre uh, acest, liderul este uh, vârstnic, ar trebui să își dorească să se retragă, însă nu vrea să o facă. Și în același timp, uh, economia e la pământ. În ceea ce privește situația uh, dintre noi și Uniunea Europeană. În calitate de colegi, ce ne dorim noi de la noastră este să depuneți presiune. Momentul este acum să se facă transferul de tehnologie. Materiile noastre prime uh, trebuie să fie folosite și la fața locului. Dacă mergi în taberele uh, de imigranți uh, din uh, Italia și întreb pe oameni în condițiile în care sunt, dacă vor să se întoarcă în Africa, vor spune, da, dar ce să fac acolo? Dacă am reușit să transformăm în Africa materiile noastre prime, am creat locuri de muncă, pentru că călătoria spre Europa este călătoria morții traversează Sahara, apoi Mediterana, dar și dacă o fac este pentru că speră să uh, aibă o viață mai bună în Europa. Dar este o cale fără întoarcere. Și dacă ar ști că pot avea un viitor în Africa, nu ar face acest, uh, acest drum planul Marshall nu poate funcționa în Europa. Singurul plan care poate funcționa este industrializarea continent continentului și transformarea la fața locului a materiilor prime pentru a capta tocmai valoarea adăugată. Rolul femeilor. În Parlamentul Panafrican, prin documentul nostru constitutiv, am pus femeile pe locul întâi al preocupărilor noastre tineretul uh, african uh, este prioritatea noastră numărul 1, însă cum să rezolvăm problema tineretului dacă nu le oferim perspective concrete pentru viitor? Iar uh, în aceste condiții migrația va continua să fie o problemă. Deci care este apelul meu? Întâi să ne stabilim ca obiectiv să denunțăm ce se întâmplă în Libia, unde sunt vânduți oameni la piață. Africanii nu merită asta. Și un al doilea apel este să faceți uh, în așa fel încât acordul de la Paris să fie aplicat, astfel încât Africa să poată uh, progresa. N-am uh, reușit să răspund la toate uh, întrebările, însă m-aș opri aici pentru a da ocazia și altora să intervină. Noi suntem solidari, trebuie să ne asumăm împreună responsabilitățile. Însă Europa a fost construită și datorită Africii, nu se poate ascunde asta. Noi ne dorim și ca Africa să se poată uh, dezvolta datorită Europei. Mulțumim. Încheiem cu domnul Omoa Agheghe. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să răspund uh, față uh, uh, domnului Panțeri, care și-a exprimat preocupările în ceea ce privește democrația și statul de drept în Africa. Și a menționat aceste preocupări în contextul problemei migrației. Am înțeles în contextul migrației ilegale. Colegul meu a vorbit despre faptul că dezvoltarea nu este un panaceu pentru migrație. Oamenii vor fi, se vor mișca și vor fi mobili indiferent de nivelul de dezvoltare. Însă aici este vorba de migrație legală, nu de migrație ilegală. Uh, domnul Panțeri, când a vorbit despre preocupările sale, a vorbit despre situația din Zimbabwe, despre situația din Kenya și despre unele state africane în care uh, democrația nu este pe un teren stabil. Însă ceea ce n-a spus este că aceste țări nu reprezintă situația generală din Africa. Bineînțeles, putem face, put, situația poate fi mai bună decât este, însă, și uh, sunt de acord că democrația trebuie să aibă o bază solidă în Africa. Și este nevoie de asta pentru a atrage investițiile străine directe de care avem nevoie pentru a duce la dezvoltarea necesară ca să, decuraj, să descurajeze migrația ilegală. Bineînțeles că oamenii își doresc uh, să existe o democrație, o legi care sunt aplicate. că există un sistem de justiție care să uh, uh, rezolve conflictele. Și cred că dacă reușim să răspundem la toate aceste preocupări și putem face asta cu sprijinul Uniunii Europene, atunci um, vom reuși să facem și progrese. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult pentru intervențiile dumneavoastră a fost, iată, unul dintre uh, evenimentele asociate săptămânii africane din Parlamentul European. Știu că oaspeții noștri vor avea oportunitatea să discute cu colegii din Parlamentul European în următoarele, săptămâ- în următoarele zile. Vom avea conferințe la nivel înalt, vom avea <clears throat> diferite runde de discuție și cu mare plăcere vă vom asculta uh, și vom discuta cu dumneavoastră. În calitate de persoană care prezidează, astăzi uh, aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru prezență, uh, pentru întrebări și răspunsuri și cu mare plăcere voi urmări um, săptămâna uh, africană de pe margine. Cu aceasta încheiem reuniunea noastră de astăzi. Reluăm mâine dimineață la ora 9 cu votul. Deci am să vă rog, dragi colegi, să fiți prezenți mâine la ora 9. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și aștept cu nerăbdare să vă văd mâine. Încheiem coordinea noastră de zi de astăzi. O seară plăcută și drumul spre casă!